Bien, chers collègues, je vous invite à gagner votre... Dragi colegi, vă rog să luați loc. La séance est ouverte. Începem lucrările noastre. Dragi colegi, uh, aș dori să știu dacă aveți obiecții la ordinea de zi. Aș dori de asemenea să vă spun că doamna vicepreședinte Georgieva ne-a confirmat prezența astăzi la ora 11 și jumătate pentru prezentarea noilor inițiative cu privire la uh, acordarea unei asistențe de urgență și suntem obligați să schimbăm ordinea de zi, respectiv uh, ordinea de zi a reuniunii de, de dimineață se modifică după cum urmează. În primul rând, prezentarea raportului cu privire la misiunea din Turcia, deci bilanțul acestei deplasări ar avea loc. După aceea ar urma punctul 8 al doamnei Zabal, Fondul fiduciar al Uniunii Europene pentru Africa, implicațiile pentru ajutorul pentru dezvoltare și ajutorul umanitar. Și după aceea vom avea punctul 4, uh, rezumatul uh, trilogului din 14 pentru bugetul 2017, uh, punctul 5, prezentarea unui, docu- unui document de lucru pentru uh, acțiunile pregătitoare, proiectele pilot, de 2016 și 2017 și uh, vom avea întâlnirea cu doamna Georgieva, punctul 6, ultimul punct al dimineții. Deci acordarea unui ajutor de urgență. în urma solicitării exprimate de către domnul Fernandez la reuniunea coordonatorilor. În această dupămasă, punctul 9 de pe de zi al doamnei Trupel, controlul registrului și alcătuirea grupurilor de experție de la comisii, e va fi tratat la ora 4 și 10. Vom începe la 4, uh, la 16.40 voturile, punctul 12 de pe ordinea de zi al domnului Tarand. Bugetul pentru Parlament 2017 va fi amânat după vot, deci la ora 17. Și după aceea, uh, punctul cu privire la bugetul Parlamentului se va face cu ușile, ușile închise, pentru că e vorba de prevederi cu privire la securitate. Și cu ocazia reuniunii anterioare, în prezența secretarului general al Parlamentului și a vicepreședintelui uh, Finland, s-au emis uh, îndoieli, au fost puse anumite uh, probleme pentru că era o reuniune publică transmisă pe internet, deci reuniunea și cele discutate aici puteau ajunge Uh, în, deci în atenția teroriștilor eventual. Deci acest punct va fi tratat cu ușile închise. De asemenea, aș dori să vă mai informez că o reuniune extraordinară a uh, reuniunilor cont și buget va avea loc uh, de la 9 la 11 și jumătate în 30 martie, în Ian 2Q2, pentru raportul comun vizând o capacitate bugetară a zonei euro și de asemenea, aș dori să vă mai spun că în această dimineață coordonatorii au hotărât uh, data de 15 iunie pentru audiere cu, uh, la comisiilor AFET, DV și LIBE referitoare la implicațiile bugetare ale crizei imigrației. Și în contextul delegațiilor, am uh, hotărât uh, să trimitem o misiune în Liban și în Iordania din 16 mai până în joi, uh, până joi 19 mai. Și, în fine, avem raportori pentru un raport din proprie inițiativă cu privire la PAC, instrumente necesare pentru a reduce volatilitatea prețurilor pe piețele agricole, grupul ALDE Uh, va uh, numi raportorul, uh, respectiv pe domnul Ali. Pe tema Uniunea Europeană a Apărării, un raport pe baza articolului 53, chiar eu voi fi raportor. Iar în ce privește viitorul relațiilor Uniunea Europeană-țările ACP, după deci până și după 2020, grupul eh, S al socialiștilor și democraților va desemna raportorul. Eh, în ceea ce privește asistența macrofinanciară pentru Tunisia, am hotărât să trimitem o scrisoare Comisiei INTA. Coordonatorii au mai, au mai adoptat și eh, decizia de a scrie Comisiei pe tema așa numitelor uși turnante, revolving doors, respectiv problema foștilor uh, comisari și a posturilor actuale pe care le ocupă după expirarea mandatului de comisar, cu eventualele uh, probleme legate mai ales de salarii, de remunerație și de compatibilitate și prevenirea conflictelor de interes domnul Tarand, care pare să fie interesat de această uh, problemă, îmi va trimite scrisorile pe care le-a trimis uh, comisiei și care nu au primit un răspuns pentru a elucida uh, acest subiect. Iată ce doream să vă aduc la cunoștință. Ați primit și procesele verbale, proiectele de procese verbale ale reuniunilor din precedente ale reuniunilor precedente, 27 octombrie, 27 ianuarie, 15 februarie, 18 februarie, 23 februarie. Dacă nu aveți observații sau obiecții, aceste procese verbale sunt adoptate. Ajungem acum la această misiune pe care am uh, avut-o în Turcia. În numele uh, delegației comisiei noastre, care a mers în Turcia. Aș dori să vă prezint raportul acestei misiuni care reunește informațiile, dar și impresiile pe care le-am uh, cules, uh, le-am înregistrat în urma acestei misiuni, precum și principalele concluzii și mesajele pe care le-am desprins. Această misiune, cred eu, reprezintă o contribuție foarte importantă la lucrările Comisiei de Bugete și Aș dori să notez că de la după sfârșitul acestei misiuni, evenimentele au continuat uh, să uh, aibă loc în condiții adesea dramatice. Speranța unui uh, armistițiu parțial în Siria e tot mai slabă. Am aflat că domnul Putin a hotărât să-și retragă o mare parte din arsenalul său pe care l-a trimis în Turcia de asemenea, am luat uh, la cunoștință inițiativele țărilor europene care încearcă să închidă uh, ruta Balcanilor pentru refugiații din uh, Siria și, de asemenea, am constatat o deteriorare gravă a situației din Grecia de la închiderea graniței cu Macedonia și poate și cu Bulgaria. Uh, Turcia a venit uh, cu noi uh, solicitări care vizează dublarea asistenței financiare, care poate că va fi convenită cu ocazia summitului între Uniunea Europeană și Turcia, care are loc chiar în această vineri. Și aș dori să vă reamintesc că în pofida sprijinului politic acordat ajutorului pentru refugiați în Turcia, Comisia de Bugete a emis rezerve Uh, mai ales în ce privește procedura uh, la, pentru care a optat Comisia și noi ne-am dorit să avem o informare mai uh, constantă, iar Parlamentul și Comisia de Bugete adesea au impresia că sunt puse la curent a posteriori, prea târziu, pentru ca noi să putem face altceva decât uh, să spunem da hotărârii. Deci suntem puși uh, în fața faptului împlinit de către Consiliu, pe baza propunerii Comisiei. Și aș dori să vă reamintesc că în urma acestei misiuni, o nouă delegație a Comisiei de bugete va merge în Liban și în Iordania, tocmai v-am uh, comunicat datele, și cu această ocazie vom discuta Uh, sau vom analiza angajamentele luate la începutul lunii februarie la conferința donatorilor de la Londra și dacă acestor uh, angajamente li s-a dat curs. Uh, acest subiect probabil ne va preocupa pe de-a lungul anului 2016 și, bineînțeles, că va avea și un impact asupra revizuirii uh, la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual. V-am uh, trimis uh, proiectul de raport. Poate l-ați și citit. În orice caz, am încercat să formulăm câteva concluzii cheie și aș dori să-i uh, mulțumesc uh, lui Ghi care a redactat acest uh, document împreună cu colegii de la secretariat. Acest document v-a fost trimis săptămâna trecută și mai mulți dintre dumneavoastră ne-au trimis reacții, Ernest Maragal, de exemplu, dar și Jens Gaier, um, reacții pe care le-am inclus în proiectul de raport. Sperăm că astfel raportul reflectă în mod uh, cât mai exact uh, uh, constatările noastre. Am vizitat lângă Gaziantep o tabără de refugiați și am fost foarte bine primiți acolo, dar ni s-a exprimat că din 2.500.000 de refugiați sirieni, 250.000 de refugiați Uh, sunt uh, uh, locuiesc în astfel de tabere și că restul, 90% din refugiați, se află la periferia orașelor în sudul Turciei, în condiții deplorabile. Foarte mulți copii, aproape 400 de mii, care nu merg la școală. Și e o situație care se prelungește și în, când Turcia a primit primii refugiați, toată lumea credea că uh, sirienii se vor putea întoarce repede acasă. Din păcate, este o situație care se prelungește și se înrăutățește, s-a înrăutățit. Mm, să nu uităm, deci timp de 4-5 ani ieri dacă nu mă înșel, s-a comemorat începutul uh, războiului în Siria, în 2011. Deci, uh, din 22 milioane de uh, sirieni care se aflau în Siria în 2011, 5 sau 6 milioane au părăsit această țară și se află deci în Europa, în Turcia, în Liban în Iordania. Și alții altundeva, nu prea știm unde, aproxima, aproximativ 4 milioane susțin uh, regimul lui Bashar al-Assad și 8 până la 10 milioane se află în Siria, însă pe drumuri. Deci uh, sunt uh, persoane strămutate pe plan intern. În urmă cu o lună au avut loc bombardamente uh, din nou asupra orașului Alepo. Uh, mulți au încercat uh, să vină în Turcia, însă Turcia și-a închis granițele. Și deci, din punct de vedere bugetar, trebuie să fim realiști. Probabil că va trebui să continuăm să acordăm asistență refugiaților sirieni din Siria. Și deci va trebui să ne uh, întrebăm, să ne punem uh, întrebarea când uh, va domni din nou pacea în Siria. Aceasta va fi probabil soluția, ide soluția ideală pentru a pune capăt migrației. Va trebui și să ajutăm la reconstruirea Siriei. Nu știu dacă Europa e gata, e pregătită pentru a acorda uh, asistența necesară și pentru a face față acestei uh, situații umanitare și geopolitice. Am avut contracte foarte strânse cu autoritățile locale. Am petrecut uh, o zi la Ankara și o zi în această regiune, la Gaziantep. La Ankara ne-am întâlnit cu uh, membrii ai guvernului care păreau uh, să fie uh, foarte nici nerăbdător să primească ajutorul pe care Uniunea Europeană l-a promis. De asemenea, um, membrii guvernului nu au ratat ocazia să critique complexitatea, complexitatea procedurilor administrative în acest domeniu și faptul că sunt foarte lente și și-au exprimat uh, și decepția. Ne-am dat seama că Turcia primește din partea Europei 650 de milioane de euro anual în urma contractului de preaderare și conjunctura economică în Turcia este totuși pozitivă. Peste tot în Ankara sunt șantiere și în sudul Turciei mergem, se ajunge pe o autostradă cu trei benzi. Cred că creșterea economică în Turcia este de 4%, iar locurile de muncă, mai ales în domeniul industriei, sunt destul de numeroase. Deci uh, uh, ne miră faptul că uh, Turcia nu controlează mai bine acest flux de migranți înspre insulele grecești, care sunt atât de aproape de continentul european, dar și de Siria. Și deci s-au exprimat critici cu ocazia acestor întrevederi. Uh, noi am subliniat că e nevoie de mai multă încredere și ca să există încredere trebuie să existe transparență. Ne-am întâlnit cu viceprim-ministrul care ne-a spus că uh, e simplu. Trebuie să trecem prin uh, instituții terțe experte, Banca Europeană de Reconstrucție și de Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. Eu am subliniat că aceste 650 de milioane acordate de Uniunea Europeană pe an, în unii ani, în 2015, deci uh, s-au acordat uh, mai multe fonduri, dar BEI acordă credite de aproximativ, aproximativ 2 miliarde de euro anual. Deci, iată, avem un parteneriat Îmi cer scuze că nu am uh, salutat-o pe doamna Catipiri, raportor pentru Turcia uh, la Comisia FED, care ne onorează cu prezența în această dimineață. Bineînțeles că în câteva clipe o să-i dau și cuvântul. Am încercat, deci, să înțelegem cum acest ajutor bugetar pentru Turcia urmează să funcționeze și interlocutorii noștri ne-au spus că s-a făcut o evaluare și că uh, operațiunile cele mai urgente sunt foarte bine pregătite, sunt gata de lansare, respectiv construirea de școli pentru a uh, școlariza uh, cele 350.000-400.000 de copii care sunt neșcolarizați uh, pe teritoriul Turciei. Apoi, nove, nevoile în domeniul uh, pe plan sanitar. Autoritățile turce uh, permit sirienilor să lucreze. E o noutate. Deci aceste persoane vor putea să intre în câmpul muncii și deci să participe la viața economică a țării. Deci, din punctul nostru de vedere, mai rămân probleme de coordonare ne-am întâlnit cu mai mulți factori implicați, cu reprezentanțele uh, statelor membre ale Uniunii Europene la Ankara și pentru Uniunea Europeană e o adevărată provocare coordonarea acțiunilor instituțiilor europene mm, la nivel național și european uh, pentru ca tot ce se face la nivel local să fie cât mai uh, eficient. Uh, mă opresc aici și o rog pe doamna Piri, dacă dorește să ia cuvântul, și după aceea îi voi ruga și pe colegii care au participat la această misiune să ne transmită comentarii. Doamna Piri, vă rog. Vous avez la parole. Aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. And, uh... Vă mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să mulțumesc dumneavoastră și Comisiei pentru bugete, pentru această prezentare a acestei delegații, pe care am citit-o cu mare interes și mi se pare că conține mesaje care merită să meargă dincolo de Comisia pentru Bugete. Eu am reținut două mesaje cheie din raportul care prezintă delegația din Turcia și cred că trebuie să depunem mai multe eforturi pentru a le îndeplini. În primul rând, concluzia dumneavoastră care este îndreptățită. Nu trebuie să ne ocupăm doar de cei care își petrec viața în taberele de refugiați, pentru că 90% din refugiații sirieni nu trăiesc în taberele de refugiați din Turcia. Și ce trebuie să facem pentru a găsi mai bine, pentru a ajuta comunitățile gazdă? În anumite orașe din Turcia, mai mult de jumătatea populației este reprezentată de refugiați deci dacă ne dorim o soluție pe termen lung acestei probleme delicate, uh, trebuie să lucrăm împreună și cu comunitățile gazde, cele care primesc uh, acești refugiați, refugiați și din punctul de vedere al uh, alocării fondurilor pe care urmează să le primească Turcia. Un alt mesaj cheie este cel că această facilitate nu poate fi eficace fără o implicare uh, profundă a autorităților uh, turcești și a societății civile din Turcia. Este un alt aspect cheie, pentru că în momentul în care ați lucrat la redactarea acestui uh, raport, am vorbit cu dumneavoastră despre diferența mesajelor care se aud de la Bruxelles, unde se spune că aceste fonduri nu trebuie să ajungă la guvernul din Turcia. Pe de altă parte, așa cum ați făcut și dumneavoastră când ați vizitat Turcia, ați auzit ONG-uri, autorități locale care au insistat asupra necesitatea de a se implica în procesul cheltuirii cât mai eficace acestor fonduri. Deci, Parlamentul European va trebui să uh, vadă cum, uh, cum care este cea mai, cea mai bună modalitate de a cheltui aceste fonduri. Uh, trebuie să implicăm autoritățile locale, trebuie să implicăm, uh, dacă va fi nevoie, și ONG-urile prezente la, la fața locului. Săptăm- uh, luna viitoare, în aprilie, în plenară vom discuta două rapoarte care au legătură cu Turcia și cu criza refugiaților. În Comisia FET vom avea raportul anual privind progresele registrate de Turcia pe calea de la Uniunea Europeană. Eu sunt raportare pentru acest raport și o să încerc să introduc orice amendamente relevante din acest punct uh, de vedere depuse de către Comisia pentru Bugete. Pe de altă parte, în Comisia pentru Libertăți Civile, Se redactează acum un raport important privind uh, migrația și o parte importantă a acestui raport discută Turcia, rolul Turciei și uh, facilitatea financiară specială pentru Turcia și trebuie să ne asigurăm că concluziile misiunii dumneavoastră și aceste mesaje se vor regăsi și în raportul uh, din raportul de care se ocupă Comisia Libă, pentru că această misiune ar trebui să aibă un impact asupra procesului legislativ, procedurii legislative. Și, în plus, aș dori să aflu din partea dumneavoastră care vor fi acțiunile următoare. Am înțeles că la Consiliul s-a luat o decizie de a plăti cât mai repede aceste fonduri. Se discută chiar despre suplimentarea acestor fonduri și aș dori să știu cum ne va fi garantată implicarea noastră și achitarea, și, uh, achitarea noastră de atribuțiile de monitorizare a cheltuirii acestor fonduri. Și o întrebare legată de un aspect care nu se regăsește în acest raport. Din câte am înțeles eu, Comisia Europeană um, nu are o dimensiune de gen în momentul în care evaluează această criză a refugiaților. Încercăm să introducem dimensiunea de, de gen în toată procedura uh, bugetară europeană și tocmai această dimensiune îmi lipsește uh, față de acest punct și aș dori să aflu mai multe lucruri. Mulțumim, doamnă Piri, pentru observațiile dumneavoastră. Vă mulțumesc și pentru disponibilitatea pe care ne-ați arătat-o în ajunul plecării noastre, împărtășindu-ne opinia dumneavoastră. Și aș dori să spun și colegilor din comisie ce ne-a transmis un alt funcționar responsabil pentru Turcia, mi s-a spus că problema noastră ar fi că nu dispunem de o viziune a ceea ce trebuie făcut, că nu avem o linie directoare, că nu există o coordonare, un pilotaj și că adesea folosim un dublu limbaj. Iar în Turcia am resimțit ceea ce am putut simți și la Kiev cu un an în urmă, anume faptul că echipele noastre de pe teren sunt în dificultate atunci când trebuie să iau o decizie și să treacă la fapte. Procedurile sunt de așa natură încât e nevoie de mai multe luni înainte de a concretiza uh, o activitate. Un exemplu, creditele fiduciare pentru Siria. Am găsit mijloace cu uh, sume rămase de la creditele de preaderare pe perioada uh, până în 2013, cheltuisem doar 40 de milioane, nu mai mult. Deci constatăm o inerție puternică atunci când nevoile de pe teren sunt de-a dreptul strigătoare la cer. Spunând acestea, îi dau cuvântul doamnei Moody. Aveți cuvântul, doamnă. Thank you. Yeah. Vă mulțumesc. Doream și eu, și eu să iau cuvântul pentru a-mi exprima sprijinul, pentru că această, um, aceste activități uh, sunt deosebit de importante și îi mulțumesc lui Cathy pentru prezența sa și pentru că ne-a explicat în detaliu care este situația. Și eu doream să mă refer la ultimul uh, punct pe care l-ai amintit, dimensiunea de gen, și să spun foarte clar că trebuie să ne asigurăm că există măsuri uh, dedicate uh, măsurării impactului cheltuirii acestor fonduri asupra femeilor și în consecință asupra copiilor care sunt refugiați în Turcia și nu numai. Deci aș dori să insist asupra acestui punct, asupra dimensiunii de gen, care nu ar trebui să se uh, piardă și ar trebui să fie garantată. Monsieur Donano. Mulțumim, domnul Donano. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că rezumatul pe care l-ați făcut e fidel. Aș reține că am putut vedea cu ochii noștri un caz model în care sirienii sunt niște invitați ai turcilor. Simbolul îl consider uh, splendid, dar în spatele acestor lucruri există multe alte teme, multe alte semne de întrebare. Și personal mă întreb asupra discursului pe care îl țin autoritățile turce, un discurs convențional. N-a existat niciun derapaj, indiferent unde ne-am deplasat. Uh, niciun derapaj față de această uh, linie a discursului care a rămas constantă. Și dată fiind turnura evenimentelor în politica din Turcia, cu omniprezența unui președinte ce acum uh, se transformă într-un dictator, care pune un căluș în gură mass media, eu cred că ne îndreptăm către probleme. Impresia mea, și ați spus și dumneavoastră, pe bună dreptate, că practic improvizăm. Nu prea știm încotro ne îndreptăm. Nu știm cum să facem. Pe de-o parte avem uh, un buget european, pe de altă parte un buget al statelor membre. Cum vom organiza aceste finanțări? Cine, în ce condiții, cu ce plan va primi acești bani? Sunt multe întrebări conținute într-una singură și eu cred că ar trebui să solicităm la nivelul Parlamentului să fim asociați tuturor finanțărilor legate de migrație. Și nu doar în ce privește finanțările de la bugetul european. Și aici avem un rol esențial de jucat, un rol de coordonare iar astăzi, înainte de a merge mai departe, e nevoie, în primul rând, de un plan de intervenție care să fie adoptat de autoritățile turce, care să fie adoptat de numeroasele ONG-uri care lucrează pe teren și care realmente fac o muncă remarcabilă. Personal, cred că uh, ar fi mai bine ca finanțele să dirigeze tocmai către ONG-uri, dar aceste lucruri nu se pot face în mod dispersat e nevoie de un plan, un plan de organizare, pentru transferul acestor fonduri. Eu cred că delegația a aflat multe despre ce se petrece în Turcia și cred că trebuie să continuăm să urmărim ce se întâmplă acolo. Mulțumesc. Mulțumesc, până președintele, domnul Fernandez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Pentru a rezolva această problemă, nu doar Uniunea Europeană va trebui să se implice, ci um, întreaga omenire, desigur, Uniunea Europeană, în calitatea sa de, de, de cel mai important donator, are un rol important și această problemă, această problemă afectează în mod uh, primar Uniunea Europeană. Deci este evident pentru toată lumea că Uniunea Europeană are, Uniunii Europene revine un rol important, acțiunile sale trebuie să fie uh, coordonate și extinse. Cred însă că dacă statele membre își vor respecta uh, promisiunile pe care le-au uh, făcut, atunci vor fi create condițiile care vor permite rezolvarea acestei probleme. Din păcate, statele membre nu își uh, respectă promisiunile uh, făcute, ceea ce a dus la, uh, la găsirea acestei soluții cu un miliard de euro care provin din partea statelor membre și 2 miliarde de euro de la bugetul european și, în ultimul caz, este vorba de Uh, transferul uh, unor uh, fonduri de la diferite linii bugetare înspre acest instrument. Să nu uităm că discutăm despre 2,5 milioane de refugiați. 10% dintre acestea se află în tabere de refugiați, restul de 90% nu sunt în tabere de refugiați, majoritatea uh, sunt tineri și nu putem să pierdem această generație. Educația, pregătirea profesională a lor sunt foarte importante pentru a nu le distruge viitorul și visurile și nu trebuie să pierdem din vedere toate aceste obiective în momentul în care uh, discutăm despre uh, cheltuirea acestor fonduri de la bugetul european. Uh, nu trebuie să pierdem această generație în ghearele extremiștilor. pentru că este o generație afectată de războiul din Siria. Și există și un alt punct pe care nu trebuie să-l uităm. Discutăm foarte mult despre refugiați. Însă, printre acești refugiați, am văzut că există și oameni care nu au putut să devină refugiați. Și vă explic uh, ce vreau să spun Mulți dintre acești oameni erau uh, bucuroși să devină refugiați pentru că doreau să trăiască în uh, siguranță. Foarte mulți din compatrioții lor nu reușiseră să părăsească Siria, nu reușiseră să treacă frontiera cu Turcia și se aflau în continuare într-o situație groaznică în Siria. 11 milioane de oameni trăiesc în continuare în Uh, condiții uh, groaznice, sunt atacați uh, în fiecare zi și în fiecare noapte. Eforturile noastre se îndreaptă înspre refugiați, însă nu trebuie să uităm pe cei care nu au reușit să părăsească Siria, cei care și-ar dori să devină refugiați, însă nu au, nu au uh, ajuns până în uh, Turcia sau în alte state vecine și nu trebuie să uităm pe acești uh, uh, oameni. Nu trebuie să uităm milioanele de sirieni care nu au reușit să părăsească Siria. Este o altă responsabilitate a Uniunii Europene de a se asigura că există un adevărat pl- uh, plan care să ducă la pacificarea Siriei, un plan care să poată fi pus în aplicare cât mai repede Uh, posibil. Nu trebuie să uităm și posibilitățile care stau la dispoziția Băncii Europene de uh, Investiții, care cred că uh, anul trecut a mobilizat 2 miliarde de euro pentru proiecte de investiții. Trebuie să mobilizăm fonduri pentru proiecte de infrastructură. Au fost construite școli, în mod special pentru refugiați. După cum am spus, 2,5 milioane de oameni sunt refugiați și majoritatea acestora nu trăiesc în taberele de refugiați. Este evident că trebuie să construim infrastructura necesară uh, care să-i ajută pe uh, toți acești oameni. Acest ajutor, acest sprijin trebuie să fie coordonat în mod adecvat și în acest context um, nu trebuie să uităm rolul pe care l-a jucat uh, Banca Europeană de Investiții prin investițiile finanțate în acest domeniu. Mulțumesc, domnul Maragan. Merci bien, président. Uh, je crois que la visite était... Mulțumesc, domnule președinte. Cred și eu că vizita a fost într-adevăr utilă, pozitivă. Și că a răspuns unei nevoi reale și ne-a oferit posibilitatea să constatăm, să examinăm, să verificăm la fața locului ce se petrece acolo. Cred că raportul este foarte precis, foarte complet, corect. Sigur, există o prudență la nivelul limbajului, e o prudență obligatorie, pot să înțeleg acest lucru, dar trebuie știut că jucăm cam același joc pe care autoritățile turce l-au jucat cu noi. Am fost acolo ca să-i ascultăm, să primim versiunea oficială, dar uneori ni s-a părut că nu tot adevărul se afla în discuție. Nu vreau să acuz pe nimeni de minciună, dar nu am primit nici uh, informația cu totul și cu totul completă. Câteva elemente. Cred că vedem destul de clar că nu putem avea o înțelegere globală a ce se întâmplă la nivel economic. Pentru că, bună oară, la pagina 4 a raportului putem număra cel puțin șapte surse diferite de finanțare. Ori nu ne putem asigura de coordonarea și complementaritatea, eficacitatea tuturor acestor șapte surse de finanțare. și nu putem ști dacă toate uh, vor fi desfășurate cu succes. Am auzit deja de o formulă consolidată. Domnul Donaneu a vorbit despre un plan de acțiune. S-a vorbit și de o strategie pe termen mediu ce poate face fiecare dintre noi. Și aș mai adăuga aici resursele statelor membre, care nu sunt preluate în acest tabel, în acest raport. Am avut contacte cu anumite state membre, nu știm de ce sume este vorba, care sunt obiectivele fiecăruia din, dintre statele membre. Apoi, ce privește situația refugiaților în Turcia. Trebuie înțeles ce se întâmplă cu cei 10% ca să, care se regăsesc în tabere. Putem uh, evalua, putem avea un bilanț pozitiv. A, uh, ce se întâmplă în taberele de refugiați? Nu sunt convins că toate taberele sunt la fel de uh, adecvate, însă Asta e opinia personală. Ce se întâmplă însă cu uh, cei 90% din afara taberelor? E o necunoscută totală, pentru că nu avem nicio informație despre ce se întâmplă în afara taberelor. Dintre acești 90%, câțiva sunt uh, cetățeni care tocmai abandonează Turcia pentru a se îndrepta către Grecia. Și nu avem uh, nicio informație reală a ce face statul turc în uh, aceste cazuri. Care e rolul mafiilor de traficanți? În ce fel uh, pleacă acești oameni? Am să trec acum la limba spaniolă. De Ați văzut probabil imagini săptămâna aceasta, imagini cu mare Ege, la nivelul coastelor Turciei, cu o navă plină de refugiați, cu femei, copii și un membru al bazei de coastă turce care lovește acești refugiați cu violență. Îi lovește, efectiv. Și atunci mă întreb, e o atitudine simbolică și pentru autoritățile turce care încearcă să îi împiedice pe refugiați să părăsească Turcia spre a nu se mai îndrepta către Grecia, eu cred că e un alt element al realității care trebuie să-i facem față. Și atunci trebuie să vorbim limpede suntem în pericol, suntem în fața unui risc real. Am uh, analizat situația, am văzut ce se întâmplă pe teren, am calculat, am socotit cine, cât, cum cheltuiește, am încercat să elaborăm o strategie comună, am încercat să avem un plan de acțiune, am încercat să ne coordonăm propriile acțiuni în funcție de responsabilitățile fiecărui serviciu, dar se pare că acum situația ne scapă de sub control și că se treaptă într-o cu totul altă direcție. există tentative de a pune capăt situației de conflict din Siria. Există poate o posibilitate ca câteva milioane de refugiați să se întoarcă în Siria. E bine, eu cred că Uniunea Europeană e în fața unui risc uriaș. Riscul de a sosi prea târziu, de a da răspunsuri eronate față de situația reală. Atunci, în numele nostru al tuturor, domnule președinte, vreau să vă mulțumesc pentru seriozitatea și calitatea efortului din Turcia la Ankara, la Gaziantep, pe parcursul întregii noastre vizite. Are cuvântul domnul Zani. Grazie, președinte. Ehm, siamo, sono... Domnule președinte, Cu microfon, vă rugăm. Domnule președinte, sunt uh, bucuros că au acceptat și colegii propunerea uh, noastră în ședințele de coordonatori pentru organizarea acestei misiuni și sunt încă și mai fericit că această misiune e considerată utilă. Sunt de acord cu colegii mei. Această săptămână a fost foarte intensă această săptămână petrecută acolo și ne-a permis să vedem și să înțelegem mai bine ce se întâmplă în Turcia. Mult mai bine decât am fi putut să o facem rămânând aici. Și cred că Uniunea Europeană poate să-și aducă o contribuție la soluționarea problemei. Discuțiile dintre statele membre și Turcia astăzi sunt uh, obiectul a numeroase critici. Domnul Maragal a spus-o foarte limpede. Am văzut la fața locului ce se întâmplă, am discutat cu autoritățile turce și uh, discutând cu ei, adesea am avut impresia că oferind Turcia aceste 3 sau 6 miliarde, indiferent care va fi suma finală, nu avem nicio siguranță asupra felului în care acești bani vor fi realmente utilizați. Întâlnindu-ne cu autoritățile turce, nu am primit nicio garanție nimic care să ne liniștească. Și aș merge mai departe, spunând că e mai degrabă pe dos. Uh, impresia, mesajul direct sau indirect, uh, implicit, uh, pe care noi l-am perceput, era dați-ne acei bani, dar nu vă băgați nasul în felul în care îi vom utiliza. Și e mare păcat. negociem, utilizăm competențele și expertiza Comisiei pentru Bugete a Parlamentului, dar, din păcate, această competență și această expertiză nu ne permit să jucăm un rol de prim plan. Ne-am dat seama prea bine, văzând la fața locului că există multe elemente critice care trebuie scloate în calcul în negocierea curentă. Eu n-am crezut niciodată că e de ajuns uh, să plătim Turcia pentru a găsi o soluție la problema refugiaților în Europa și că ar fi de ajuns să uh, închidă robinetul, ca să spunem așa. Repet, nu avem nicio garanție în ce privește utilizarea acestor fonduri. Curtea de Conturi a Uniunii Europene în 2009 a redactat un raport privitor la fondurile oferite Turciei până la data respectivă. Și din 2009 încoace nu am senzația că lucrurile s-au ameliorat în vreun fel. Doresc sper să avem o reflexie mai aprofundată asupra utilizării acestor 6 miliarde. Și în cadrul acestei analize, Parlamentul European și special Comisia noastră pentru bugete își vor avea cuvântul lor de spus în ce privește utilizarea banilor alocați Turciei. Din ce am putut eu constata la fața locului, îmi spun că aceste șase miliarde era mai bine să le fie acordat Greciei. Grecia, care are dificultăți enorme pentru a face față fluxului de refugiați și are problemele bugetare pe care le cunoaștem cu toții. În astfel de condiții, a da 6 miliarde Greciei ar fi permis, poate, autorităților europene să aibă și garanții în ce privește utilizarea fondurilor. Pentru că uh, fondurile ar fi fost utilizate în interiorul frontierelor europene mai degrabă decât în exteriorul lor. atunci când am fost în tabără de la Osmandi, am văzut ce se întâmplă acolo și am putut face comparații uh, cu vizita pe care am efectuat-o în Sicilia vara trecută. Și ne-am dat seama că ne lovim de o realitate pe care niciunul dintre noi nu și-o imagina. Aceste fluxuri nu pot fi oprite de nimeni și nu se vor opri. Vedem încă și astăzi frontiere, așa zis, blocate, dar pe care refugiații le traversează oricum. E ca și apa. Apa, când întâlnește un obstacol, îl ocolește și tot reușește să se scurgă, însă apa curge mereu și aici vorbim de oameni care fug de război, fug de sărăcia extremă și orice tentativă de a, de a închide frontierele, de a construi bariere, oricare ar fi decizia Uniunii Europene, aceste persoane, acești oameni vor continua să caute și să găsească o uh, barcă de salvare. Uh, către o țară pe care o considerăm mai democratică sau, în orice caz, către o țară care măcar nu se află în război. Cred că singura soluție e de a crea pacea, armonia în țările respective. Și am discutat cu unii refugiați în taberele respective și ne spuneau și ne întrebau, spuneți-ne, vă rog, când putem să ne întoarcem acasă? Ei doresc să se întoarcă acasă și Asta e întrebarea cea mai frecventă. Când ne putem întoarce acasă? Iar rolul uh, BEI, nu doar în Turcia, ci în aceste țări și în Siria anume, rolul uh, Băncii Europene pentru Investiții ar trebui sporit și consolidat pentru a crea condiții care să permită investițiile, care să permită crearea de șanse noi pentru aceste persoane în țările lor de origine. Domnul Gaier. Vă mulțumesc. Eu nu sunt atât de pesimist ca mulți dintre colegii care au luat deja cuvântul, pentru că încă nu s-a ajuns la un acord definitiv și uh, scopul uh, acestor fonduri nu este de a sprijini statul turc. Dacă este să ne uităm de unde au fost luați acești bani, de la ce linii uh, bugetare care este contribuția bugetului uh, european la facilitatea pentru Turcia, atunci este evident că o mare parte provine de la ajutorul umanitar. Și nu ne împiedică absolut nimic să pună la dispoziție aceste fonduri ONG-urilor care, sunt, care lucrează împreună cu refugiații în taberele de refugiați sau în comunitățile locale. Deci, pentru Parlamentul European, ar trebui să fie foarte important ca acești bani să meargă direct la programul alimentar al Biroului Națiunilor Unite pentru Refugiați. Și există costuri specifice ale acestui program. Am văzut cu toții Uh, cât uh, se plătește, câți bani se plătesc din acest uh, program în tabăra de refugiați din Osmania. Cred că 300 de angajați de la acest program al ONU sunt plătiți pentru a-i sprijini pe, pe refugiați. Deci, trebuie să finanțăm acest program al ONU, să finanțăm educarea copiilor, Există diferite mm, ONG-uri care ne permit să ajutăm în mod direct pe refugiați fără a implica autoritățile guvernamentale. Deci nu trebuie să ne prefacem că scriem un cec în alb domnului Erdogan și că nu mai rămâne nimic după aceea. Din punctul de vedere al modalităților de canalizare a acestor fonduri către Turcia, cred că avem și noi un cuvânt de spus. Mie mi s-a spus că autoritatea turcă care se ocupă de protecția civilă în cazul uh, catastrofelor uh, uh, naturale, de exemplu, că aceasta este foarte apropiată de biroul președintelui din Turcia și cred că ar trebui să cerem Comisiei Europene să fie foarte precaută în momentul în care discută cu această autoritate, cu acronimul AFAD, despre modul în care vor fi uh, cheltuiți uh, acești bani și uh, în acest context cred că ar putea, am putea discuta și despre garantarea dimensiunii de gen prin cheltuirea acestor bani gândesc la discuția isterică care, se, care s-a purtat și se poartă în continuare în uh, Germania, dacă refugiații să primească uh, prestații doar în natură sau să primească și uh, bani. Um, cred că și în Turcia este evident că refugiații se pot îngriji singuri și că femeile sunt cele care au un cuvânt greu de spus despre cum sunt cheltuiți banii pe care uh, pe care uh, îi primesc și mi se pare că consolidarea dimensiunii de gen din punctul de vedere al alocării acestor fonduri ar, ar fi, fonduri ar fi o idee foarte bună. Și, în ultimul rând, pe mine m-au, uh, m-au impres, m-a, impresionat uh, proporția uh, refugiaților față de populația locală de acolo, de la, din zona de graniță între Turcia și Uh, Rusia. În uh, Renania de Nord-Vestfalia, această proporție este de 80 la 1, deci la 80 de cetățeni din landul respectiv este un refugiat. Pentru unii, această proporție este deja prea mare. În anumite zone din uh, Turcia am înțeles că proporția este de 1 la 1 sau respectiv 1 uh, la 11, adică la un locuitor local, 11 refugiați. Și este evident că în asemenea condiții infrastructurile locale, școlile locale uh, sunt total uh, depășite și ar fi foarte util ca fondurile din asistența pentru preaderare să se îndrepte către această facilitate pentru Turcia, către școlile locale, spitalele locale și așa mai departe. Nu știu care ar fi posibilitatea cea mai bună dacă am putea canaliza aceste fonduri direct în regiunile respective, dacă am găsit parteneri direcți în uh, autoritățile locale, cu cât uh, banii respectivi ar ajunge mai direct acolo unde se nevoie ar fi mai, mai bine și aș dori să cer Comisiei Europene să încerce să facă acest lucru. Însă nu ar trebui să facem un lucru, dragi colegi, nu ar trebui să transmitem noi acest mesaj că de fapt risipim acești bani, că de fapt acești bani sunt un cec în alb pentru Erdogan. Nu, ține de noi, este responsabilitatea noastră să ne asigurăm că aceste fonduri ajung cât mai repede posibil și cât mai direct posibil la refugiați. Aceasta este responsabilitatea noastră. Mulțumesc, mai am două înscrieri la cuvânt, vă rog să fiți fiți conciși, ordinea de, uh, ordinea de zi e foarte încărcată. Doamna Niriada. Try to be as brief as possible. I'm not going to repeat what has been said. Um, I... O să încerc să fiu cât mai succintă posibilă. Nu aș dori să repet cele spuse. Aș dori să-mi cer scuze în numele colegului meu care nu a putut să participe la această discutare a misiunii la care a participat. Însă este Uh, de acord cu conținutul acestui raport și, cum așa, așa cum a spus domnul Maragal și domnul Gaier, trebuie să avem o abordare practică, să vedem cum sunt folosiți acești bani pentru măsuri de educație, pentru uh, sănătatea, garantarea sănătății femeilor și a copiilor. Știm cât de afectate sunt femeile, mai ales în urma asalturilor uh, și abuzurilor sexuale la care sunt uh, supuse Trebuie să lucrăm la un plan de pace eficient, pentru că trebuie să rezolvăm uh, cauza principală a situației, să pacificăm zonele unde există conflictul armat și apoi trebuie să monitorizăm uh, îndeaproape care sunt măturile regimului uh, Erdogan, acțiunile din zona unde trăiesc curzii și așa mai departe. Deci este nevoie de o abordare foarte uh, pragmatică, să monitorizăm îndeaproape unde sunt uh, cheltuiți acești bani și mă bucură să văd că există un consens în comisia noastră în sensul uh, garantării că aceste fonduri vor fi folosite de cei care au nevoie de ele. Mulțumesc, doamna Iatermachi. Vă mulțumesc. În primul rând, Vă mulțumesc pentru acest raport excelent, uh, foarte clar, al misiunii din Turcia. Cred că obiectivul acestei misiuni a fost de a afla de ce resurse este nevoie și în ce scop. Mulțumită acestei uh, vizite, cred că înțelegem mult mai bine situația de la fața locului și cred că a fost un lucru bun ca Parlamentul European să trimită o astfel de delegație pentru a vedea cum sunt cheltuiți acești bani și pentru ca noi uh, să putem să ne aducem contribuția la dezbaterea mai largă. S-a făcut trimiterea la uh, aceste fonduri care merg în Turcia sau ajung la Erdogan. Nu. Mesajul Parlamentului European trebuie să fie unul foarte clar. Sunt bani uh, care vor fi cheltuiți pentru un ajutor umanitar. Și sarcina Parlamentului European este de a se asigura că aceste fonduri sunt cheltuite în mod adecvat și că știm cum sunt cheltuite. Nu este vorba de un uh, cadou uh, făcut uh, Turciei sau făcut lui Erdogan. Din potrivă, Uniunea Europeană se pricepe foarte bine la cheltuirea transparentă a fondurilor și la risipirea fondurilor europene, deci nu cred că este cazul să arătăm cu, cazul, cu, cu degetul Turcia acum. Următoarea etapă, care ar trebui să vină după această vizită, ar trebui să fie reprezentată de insistențele noastre pentru ca delegația Uniunii Europene din Turcia să dispună de resursele necesare care să-i permită să evalueze situația refugiaților. Eu sunt um, nu pot uita faptul că delegația Uniunii Europene din Turcia părea să fie surprinsă de existența unor tabere de refugiați uh, sirieni în uh, Turcia. Nu păreau să înțeleagă necesitatea unui uh, ajutor umanitar pentru Turcia. Eu cred că membrii delegației Uniunii Europene din uh, Turcia trebuie să poată să se înțeleagă mai bine. Revenind la situația refugiaților, UNICEF, Organizația Națiunilor Unite, dispun de structurile necesare care să garanteze bunătățirea uh, situației refugiaților. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul doamnei Calvinio, care ia cuvântul în numele Comisiei, Uh, eu cred că am avut o misiune extrem de interesantă și că uh, raportul acesta dă foarte bine seama pentru tot uh, ce am întâlnit acolo și că traduce foarte bine impresiile noastre și că am dorit să transmitem un mesaj șefilor de stat și de guverne pentru că câteodată ne punem întrebări în legătură cu prioritățile pe care le au cum să nu ne mirăm atunci că, când am constatat că atunci când s-au întâlnit au acordat o prioritate subiectului Brexit. Uh, e un subiect foarte important, dar totuși au uh, amânat uh, dezbaterea cu privire la situația refugiaților și la Turcia. Și a dori să îi răspuns, răspund și doamnei Piri, care ne-a pus câteva întrebări. Bineînțeles că noi avem prerogative parlamentare din punct de vedere sau pe plan bugetar și că le vom și folosi. În primul rând, pentru a ne asigura că uh, lansarea acestui dispozitiv uh, prevăzut în cadrul fondului fiduciar și al uh, ajutorului, că e vorba de 3 miliarde, 6 miliarde, deocamdată încă nu avem cifre precise, dar în orice caz, în săptămânile și lunile următoare vom folosi prerogativele noastre pentru a da curs promisiunilor. După aceea dorim să tragem învățămintele experiențelor trecute pentru a pregăti revizuirea cadrului financiar multianual. Ne aflăm la sfârșitul unei uh, ere, avem un uh, buget pentru ape liniștite și când intervine o criză suntem uh, total nepregătiți pentru bugetul 2016, mi-amintesc de dezbaterea cu domnul uh, raportor, când a trebuit să mobilizăm toate instrumentele pentru a crește cu 50% plafoanele de la rubrica 3 sau 4. 4, parcă, sau 3. Iată cât de nepregătit este CFM-ul care a fost hotărât uh, pe șapte ani uh, atunci când apare astfel de crize. Deci, stimată doamnă, vom uh, folosi prerogativele noastre democratice și în mod uh, foarte vigilent. Aș dori să vă reamintesc că într-o lună, practic, avem uh, această misiune în Iordania și în Liban. În luna iulie vom merge și în Grecia și vom vedea care este situația și în Grecia. Dar așa cum s-a spus de mai multe ori, de mai mulți colegi aici, dacă se construiește acest zid între Turcia și în Grecia, atunci va trebui să ne întrebăm ce se întâmplă în Lampedusa și în Sicilia. Și aș dori pe această cale să mulțumesc domnului Zani, care ne-a propus să organizăm uh, anul trecut o misiune în Sicilia și care ne-a propus și să organizăm această deplasare în uh, Turcia. În ce privește situația femeilor, ce m-a frapat pe mine la Gaziantep, am dorit să vizităm o școală la periferia acestui uh, oraș și nu în uh, tabăra de refugiați uh, pe care am vizitat-o. Și în această școală erau profesoare. Și printre refugiații sirieni se află fără îndoială foarte mulți dascăli. Ce mai impresionat pe mine a fost să constat că acolo erau femei, deci erau femei în această școală construită de către UNICEF. Vom vedea în ce măsură, dar în orice caz aș dori să vă spun că acordăm atenție și acestui subiect uh, locului uh, femeilor în uh, acțiunile finanțate sprijinite de Uniunea Europeană. Am cerut și un tabel cu ajutoarele acordate de Uniunea Europeană și de către statele membre și trebuie să vă spun că nu reușim să avem o viziune de ansamblu a ajutoarelor acordate de către Uniunea Europeană și de către statele membre. Mă opresc aici pentru că suntem uh, în mare întârziere. Vom trimite raportul președintelui Sult și sper că autoritățile noastre, deci guvernele noastre sau autoritățile europene vor folosi aceste observații pe care le-am pregătit. În orice caz, e un raport care ne-a uh, făcut să fim și mai vigilenți. Doamna Calvinio. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc că, că mi uh, acordați posibilitatea să vă împărtășesc patru uh, observații în urma dezbaterii care a avut loc. O să mă exprim în limba engleză. În primul rând, aș dori să mulțumesc uh, această, uh, Comisiei dumneavoastră pentru această dezbatere. Mulțumesc pentru raportul Comisiei dumneavoastră și pentru misiunea Uh, pe care ați efectuat-o. Aș dori să salut această dezbatere pentru că a arătat cât de puternic și de unanim este sprijinul Comisiei de Bugete pentru un rol puternic pentru bugetul european uh, în reacție la criză. Și cred că misiunea dumneavoastră va permite uh, dumneavoastră, e un mesaj pe care îl vom transmite tuturor, să uh, realizați amploarea problemei și rolul uh, pe care Turcia îl poate, poate juca la, uh, ca soluție la criza actuală. Mm, un rol pe care Comisia Europeană îl împărtășește, așa cum a spus în ultimile săptămâni și luni. Deci, uh, primul meu mesaj este să salut abordarea Comisiei dumneavoastră și să vă mulțumesc. Acum, în ceea ce privește rolul bugetului european, abordarea Comisiei Europene e să folosească toată, toate sursele de flexibilitate pe care le avem în cadrul uh, CFM și a regulamentului financiar. Și mai târziu, astăzi, vom uh, discuta alte acțiuni uh, care se desfășoară în domeniul umanitar, dar abordarea noastră este foarte clară. Cred că trebuie să folosim toate marjele de flexibilitate pe care le avem la dispoziție. Și fondul fiduciar uh, și facilitatea pentru Turcia sunt două astfel de exemple. Pentru că putem pune în comun fonduri de la bugetul european. Domnul Maragal a spus ceva în legătură cu Uh, evitarea suprapunerilor, a eforturilor inutile și că trebuie să ne asigurăm că să, să evităm o proastă coordonare a fondurilor, tocmai fondul fiduciar și facilitatea ne permite să folosim uh, cât mai bine fiecare euro de la buget. Apoi, Uh, de asemenea, se permite punerea în comun a contribuțiilor de uh, la alți uh, donatori și în, ce privește facilitatea pentru Turcia, există un angajament și o obligație din partea statelor membre de a contribui mm, cu 2 miliarde de euro. Deci, iată un exemplu bun de conjugare a eforturilor bugetare europene și din partea altor donatori și apoi ne permite să ne coordonăm acțiunile la nivelul Uniunii Europene și a statelor membre la fața locului. Și aici am notat ce spuneați dumneavoastră dumneavoastră în legătură cu faptul că avem nevoie de o imagine de ansamblu uh, a eforturilor la nivel european și la nivelul statelor membre. Sigur, se poate face mai mult, dar cu astfel de instrumente putem tocmai să obținem coordonarea necesară. O a treia remarcă în reacție la uh, comentariile legate de uh, circunstanțele actuale. Deci, într-adevăr, uh, Uh, am constatat în ultimile luni că provocările au evoluat, uh, împrejurările se schimbă de la o zi la alta și uh, noi încercăm să atenuăm efectele crizei într-un loc, o altă criză izbucnește în alt loc și deci avem nevoie de acțiuni rapide. Știu că Parlamentul are îndoieli în legătură cu instrumentele folosite, dar uh, cred că e nevoie să acționăm rapid. Toată lumea recunoaște acest lucru. Uh, și folosirea instrumentelor precum facilitatea pentru Turcia arată că putem să acționăm cât mai repede cu putință folosind instrumentele europene. În această săptămână are loc uh, Consiliul European, urmează să fie Uh, discutate subiecte chiar acum, dar în orice caz vom continua să informăm Parlamentul European în legătură cu orice evoluție. Și o ultimă observație în legătură cu acțiunile la fața locului. În toate contribuțiile de astăzi am observat că toată lumea spunea că trebuie să ne asigurăm că banii ajung la cei care au nevoie de ei, că trebuie să acordăm resurse la fața locului și că trebuie să ne asigurăm că fiecare euro este bine cheltuit și că ajunge la destinatari. Și e foarte important să subliniem că această facilitate pentru Turcia nu sunt bani pentru Turcia. Unii au subliniat acest lucru și aș dori să revin asupra lui. Nu e un transfer pe care îl, face guvernul, îl facem uh, guvernului turc, e vorba de fonduri care finanțează proiecte la fața locului și de aceea este un proces uh, foarte strict de selectare a proiectelor. Bineînțeles că Parlamentul va avea posibilitatea să fie informat în legătură cu aceste proiecte. Uh, există obligații de raportare, în orice caz, noi Uh, vă furnizăm aceste informații și această facilitate nu este un cec în alb. Sunt de acord cu ce spunea domnul Gaier. Pe deplin, este de datoria noastră a Comisiei Europene și a Parlamentului să ne asigurăm că așa se întâmplă și că se controlează foarte bine felul în care proiectele sunt finanțate și că există vizibilitate. Și aici aș dori să dau cuvântul, cu permisiunea dumneavoastră, colegei uh, mele de la Digenier, doamna Genev, care se ocupă personal de facilitatea pentru Turcia, care să vă furni, eh, pe care o rog să vă furnizeze informații suplimentare pentru tot ce se întâmplă la fața locului. Nu știu dacă cu doamna Georgieva nu vom discuta acest subiect. N-am înțeles întrebarea, spune reprezentanta Comisiei. Președintele, mă întreb dacă doamna Georgieva nu va vorbi despre acest subiect. Nu. Uh, comunicarea se va referi la ajutorul umanitar în cadrul Uniunii Europene, iar facilitatea pentru Turcia vizează proiectul pentru refugiații din Turcia. Foarte bine. Vă rog frumos cât se poate de succint. Foarte pe scurt. Statele membre, Comisia și Turcia s-au întâlnit uh, pentru prima dată în 17 februarie și în timpul acestei ședințe s-a cerut uh, comisia să, comisiei să urgenteze cât uh, mai repede acordarea contribuției uh, europene pentru 2016 și în 4 februarie au fost semnate două contracte, unul cu programul mondial alimentar, PAM, pentru a acorda asistență sub formă de hrană refugiaților și un contract cu UNICEF-ul pentru a include, pentru a permite la 100.000 de copii sirieni să meargă la școală în timpul acestui an uh, școlar. În ce privește perspectiva de gen, e un aspect foarte important uh, din, punct, uh, din punctul de vedere al Comisiei, aș dori să vă atrag atenția asupra articolului 3 punct 4 din uh, decizia Comisiei, care subliniază foarte clar că perspectiva de gen nu trebuie să fie doar luată în uh, considerare, ci trebuie să fie promovată uh, la fiecare etapă de punere în aplicare a facilității pentru Turcia. Mulțumim! Doamna Calviniu, nu doriți să mai adăugați informații suplimentare? Nu? Atunci mulțumim pentru informațiile furnizate și uh, aș dori să vă asigur să continuăm să cooperăm strâns în interesul refugiaților și pentru a controla cât mai bine fluxul migratoriu și sper pentru a readuce pacea în Siria, în Siria și în alte țări. Astfel, fluxul refugiaților ar seca. Trecem acum cu 40 de minute întârziere la punctul următor de pe ordinea de zi. Doamna Gatia Zabal, aveți cuvântul cu privire la Fondul Fiduciar pentru Africa. Mulțumesc, domnule președinte. Eu voi încerca să recuperez timpul nu pierdut. Știți uh, foarte bine, poziția cu privire la avizul meu uh, este foarte clară. Noi dorim să transmitem patru mesaje prin acest aviz. În primul rând, să creăm instrumente pentru a folosi cât mai bine și mai eficient uh, fondurile, a priori, e o idee bună, însă trebuie ca anumite condiții să fie respectate pentru a crea și apoi a folosi aceste fonduri fiduciare. Fondurile respective nu trebuie să financeze politici diferite decât uh, cele prevăzute inițial. Deci uh, avem nevoie de o transparență totală în ceea ce privește uh, politicile respective. Deci trebuie să știm foarte clar la ce sunt folosiți banii. În ce privește fondul fiduciar pentru Africa, noi solicităm uh, statelor să își aducă contribuția, așa cum s-a prevăzut, dacă nu mă înșel, e vorba de un milion de euro. Nu e o sumă imensă, Dar putem spune că deci am putea face o critică a critici, având în vedere dezbaterea care tocmai a avut loc, tot apar astfel de instrumente ad hoc, sigur că ele pot fi eficace dacă dorim să acționăm rapid, dar, pe de altă parte, dovedește faptul că bugetul Uniunii Europene nu este uh, suficient de flexibil și nu, că programarea financiară nu s-a făcut suficient de bine. Iată care este uh, sinteza acestui aviz. Uh, va trebui încă o dată să revizuim uh, cadrul financiar multianual. CFM-ul e una dintre. Uh, deci avizul nostru dovedește faptul că revizuirea acestui cadru este indispensabilă. Deci cadrul este mic, uh, nevoile și mizele sunt uh, imense. Și încă o observație, așa cum spunea uh, apar tot felul de instrumente ad hoc uh, de ultim moment și care pun în pericol ceea ce Parlamentul European apără dintotdeauna, respectiv unitatea și coerența bugetară. Deci, uh, pe această cale, nu facem decât să subminăm rolul uh, Comisiei de Bugete a Parlamentului, care, să nu uităm, este o ramură autorității bugetare. Președintele, mulțumesc pentru concizie. Aș dori să știu dacă sunt observații. Domnul Böge. Ja, vielen Dank, Herr Vă mulțumesc, domnule uh, președinte, pentru a completa intervenția raportoarei. Aș dori să spun că sprijin în mod expres, în primul rând, acest, acest mesaj de susținere a unității bugetului european, așa cum ne cer tratatele. Asistăm la multe atacuri, încercări de a modifica prin uh, portița din spate unitatea bugetului uh, european și să fie reduse competențele bugetare care revin Parlamentul European în urma tratatului de la Lisabona. Articolul 9 și 22 din, 122 uh, din, din uh, tratat, fie că este vorba de aliniatul 9 sau aliniatul 1, sunt uh, încercări foarte interesante. Se spune Parlamentul va fi informat, minunat. Însă nu este vorba doar de externalizarea unor fonduri europene, ci de ocolirea, evitarea uh, competențelor Parlamentului European, un lucru cu care nu putem fi de acord pe termen lung. Și în plus, în această perioadă foarte dificilă, trebuie să fim uh, dispuși să recurgem la mijloace extraordinare. Însă, dacă argumentul folosit este următorul. Acum ne dorim să evităm o revizuire a cadrului financiar multianual și recurgem la aceste fonduri și în, uh, să nu uităm că în acest moment contribuțiile naționale sunt la 81 de milioane de euro, ceea ce ridică un, o serie de întrebări. Dacă nivelul contribuției statelor membre rămâne același, atunci uh, va trebui să schimbăm ceva. Există uh, un număr mare de state membre care plătesc doar minimul posibil. Nu știu cât, 3 milioane să zic, și apoi participă în uh, comitetul care decide cum sunt folosiți acest, uh, acești bani. Și atunci Uh, se pune întrebarea uh, cât, uh, care este contribuția Parlamentului European a bugetului european la acest fond și care este cuvântul de spus al Parlamentului European, al instituțiilor europene, în comitetul care decide cum sunt cheltuiți banii respectiv. Deci nu putem accepta la nesfârșit această situație pentru că uh, data viitoare când va, când va, va veni o asemenea propunere, eu o să votez împ- uh, împotrivă, pentru că nu mai putem accepta subminarea poziției Parlamentului European. Am acceptat suficient de mult această metodă, metodă interguvernamentală. Și un, o altă precizare pe care doresc să o fac este următoarea. Acest argument, prin acest fond putem garanta o cheltuire mai eficace a, a, ban, a banilor, dincolo de ce, de ce ar putea să facă statele membre ale Uniunii Europene prin acțiuni directe în state terțe. Și că în plus ar fi vorba de o mai bună gestionare și în afara bugetului european. Este posibil, însă trebuie să ne întrebăm de ce regulile bugetare sunt atât de greșite încât uh, lucrurile nu funcționează dacă recurgem la fonduri bugetare sau nu funcționează atât de bine cât ar trebui să funcționeze în perioada de criză. Dacă acest lucru este, este adevărat, atunci ar trebui să schimbăm regulile bugetare, nu să recurgem tot la instrumente externe uh, bugetului uh, european. Și ar trebui să se implice mai mult Comisia, Comisia noastră și Comisia de Control Bugetar al Parlamentului European, pentru a nu ajunge în situația în care să fim nevoiți să purtăm de fiecare dată această dezbatere. Și cred că în această direcție ar trebui să meargă amendamentele uh, depuse la acest proiect de aviz. Am dat dovadă de Uh, voință față de aceste, față de aceste propuneri pentru situații de criză, uh, însă nu putem accepta uh, ca buna noastră voință să fie abuzată și uh, Parlamentul European să fie tras pe o linie moartă din punctul de vedere al cuvântului pe care l are de spus. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Böcke. O salut uh, pe doamna uh, Gheorgheva. Vă mulțumesc pentru că ne onorați cu prezența. Sosiți la țanc pentru că vorbim despre un uh, fond uh, fiduciar și domnul Böghe tocmai ne spunea că e un instrument jalnic care pune în pericol unitatea bugetară și că în aceste condiții Parlamentul ar dori să meargă mai repede puțin. Să o ia înainte și că cu ocazia revizuirii CFM e clar că trebuie să revizuim felul în care e conceput. Are cuvântul acum domnul Dupre. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu uh, doamna Gardia Zabal și cu antevorbitorul meu. Într-o perioadă extrem de scurtă am asistat la uh, apariția acestor noi instrumente financiare, fondul EFSI, apoi fondul uh, fiduciar, fiduciar de care se vorbește, uh, facilitatea pentru Turcia și uh, cred că lista nu e închisă ceea ce dovedește trei lucruri, după părerea mea. În primul rând, că plafoanele din cadrul financiar multianual, evident, nu fac față unor situații neprevăzute, pentru că, bineînțeles, că trebuie mobilizate fonduri suplimentare și e clar că bugetul Uniunii Europene uh, nu e decât un prim pas mic față de contribuțiile naționale. O a doua problemă e faptul că flexibilitatea din CFM e insuficientă și deci că nu permite transferurile de credite, credite în funcție de urgențe. Și aici sunt de acord cu domnul Böge, ajung la treilea element, atunci când auzim ce ne spune administrația bugetului, uh, faptul că nu avem uh, flexibilitate dovedește faptul că tot ce am uh, prevăzut pentru a folosi creditele bugetului european sunt proceduri extrem de greoaie și deci că pe viitor ar trebui să ne punem uh, întrebări în legătură cu felul în care concepem astfel de proceduri. Deci, din perspectiva mea, în ce privește revizuirea CFM, trebuie să ținem cont de trei imperative, plafoanele, flexibilitatea și să ne uh, gândim, să reflectăm, întotdeauna e greu, uh, să ne punem întrebări în legătură cu eficiența unor proceduri, pentru că dacă e să ne uităm bine la aceste fonduri, ele au trei trăsături principale. În primul rând, se pierde unitatea bugetară, uh, intervin contribuțiile uh, naționale, pentru că statele membre trebuie să dea mai mulți bani decât bugetul european. În al doilea rând, nu cred că Comisia pierde din putere, pentru că întotdeauna ea conduce comitetele de gestiune sau comitetele de coordonare. Uh, întotdeauna rolul Comisiei este, este bine. Dar, în al treilea rând, se uh, atacă prerogativele Parlamentului European. E foarte clar, dacă ne uităm la mecanismele existente, uh, puterea noastră de control scade văzând cu ochii. Deci uh, se pune o probleme, problemă fundamentală prin aceste noi mecanisme. Dar uh, cu ocazia dezbaterii cu privire la revizuirea CFM vom, revizui, vom reveni la aceste aspecte. Acum, referitor la acest fond uh, fiduciar, el a fost uh, propus cu ocazia summitului de la Valeta Valeta, da, și nu Vileta, spune domnul Depre. Era prevăzut pentru a finanța acțiuni concrete și proiecte care vizează stabilitatea și s-a făcut lista acestor proiecte de stabilitate. Aș dori să ni se spună care sunt aceste proiecte concrete, acțiunile concrete, e și numele fondului, care sunt uh, acțiunile concrete care uh, pot duce la stabilitate pentru a uh, justifica acordarea acestor uh, fonduri. Iată, domnule președinte. Președintele, având în vedere faptul că timpul trece, trebuie să punem capăt uh, dezbaterii. Domnul Maragal cred că mă va ierta, dar timpul ne presează. Încheiem deci această dezbatere. Prezentarea avizului doamnei Gatia Zabal doamnă vicepreședinte, s-ar putea ca Parlamentul la un moment dat să spună stop, nu mai putem continua Uh, să acceptăm felul în care suntem tratați, deci va trebui să ne gândim la un mod nou de finanțare uh, a, în cadrul bugetului și va trebui ca statele să accepte contribuții fundament, uh, suplimentare în cadrul bugetului și nu prin tot felul de instrumente bugetare care scap, scapă controlului nostru și care aduc mai multă complexitate. Deci nu veți scăpa de vigilența, vigilența Parlamentului, doamnă vicepreședinte. Amendamentele pentru Comisia de Bugete trebuie depuse înainte de 5 aprilie la ora 12. Vom adopta raportul final în 26 aprilie la Comisia de Bugete, iar votul la plenară va avea loc în 4 iulie. Iată cum arată calendarul, deci avem nevoie totuși de mult timp pentru aceste măsuri care ar trebui să fie urgente. Aș dori să dau cuvântul domnului Gaier pentru că cu ocazia trilogului ați fost uh, acolo. Domnule Gaier, vă rog. Da, o să fiu ca de obicei foarte succint. Ne-am prezentat uh, poziția noastră, Consiliul uh, și-a prezentat propria uh, poziție. Comisia a insistat că își va asuma rolul de, de mediator. Am, a fost un, o după masă interesantă cu un schimb de opinii și cam atât. et moi. <laughs> Euh, donc euh, voilà, c'était un trilogue. Am avut acest uh, trilog, putem spune că a avut loc. A fost interesant, sigur, dar cel mai interesant a fost faptul că și Consiliul a fost reprezentat de către Ministrul de Finanțe al țărilor de jos. Am apreciat prezența sa. În această după masă vom reveni la comunicarea cu privire la proiectele pilot pentru 2016-2017 iar acum aș dori să dau cuvântul doamnei Georgieva. Uh, merci, Monsieur le Président. Uh, I, uh, I was uh, fortunate to... Mulțumesc, domnule președinte. Am avut onoarea să particip la uh, o parte din dezbaterea cu privire la facilitatea pentru Turcia și aș dori să fac două comentarii pe marginea ei înainte de a trece la instrumentul de urgență. Primul comentariu e că pentru Europa, pentru noi, faptul că Parlamentul în timpul uh, CFM-ului a insistat pentru o mai multă flexibilitate. Avem mare noroc pentru că dacă nu am fi avut această flexibilitate pentru care a luptat atât de mult Parlamentul, ne-am fi aflat într-o situație extrem, extrem de grea astăzi și aș dori din capul locului să recunosc acest lucru și să-i mulțumesc Parlamentului pentru tot ce a făcut. Bineînțeles, am, l-am ascultat pe domnul Deprez și va trebui să vedem în ce măsură această flexibilitate este suficientă, ce putem face mai bine, pentru că e clar că ne aflăm într-o lume complet diferită în care intervin foarte frecvent șocuri care se suprapun și necesită din partea noastră un grad de agilitate și de vigilență pe care bugetul european nu era pregătit să îl ofere. În al doilea rând, personal, sunt hotărâtă să mă asigur că există control democratic pentru ambele ramuri ale uh, autorității bugetare. Recunosc că, în ce privește facilitatea pentru Turcia, a existat un grad de frustrare și ieri am avut ocazia să explic uh, derularea evenimentelor și de ce și pentru comisie am avut de-a face cu o țintă mobilă și că am încercat să includem cât mai mult pe toată lumea, să informăm Parlamentul în legătură cu o țintă mobilă, încă o dată, care a rezultat din aceste runde numeroase de negociere. Președintele Parlamentului, președintele Schulz, a fost la summitul de la Valeta, a participat la fiecare reuniune a Consiliului, participă de obicei, dar recunosc că prezența sa nu înlocuiește un uh, schimb structurat cu Parlamentul. Ne vom gândi la acest lucru pentru că, într-adevăr, ne aflăm într-o lume în care există instrumente care nu existau înainte și vom folosi revizuirea la jumătatea perioadei pentru a ne asigura că implicăm cât mai mult Parlamentul, că putem garanta această implicare pentru acest nou, nou set de instrumente, această implicare este indispensabilă. Bineînțeles că trebuie să facem față unor probleme precum viteza, a, a obiectivelor care se schimbă datorită complexității negocierilor, dar cred că putem face față acestor provocări. Eu cred că va trebui să încercăm să găsim moduri de a obține resurse financiare pe termen scurt pentru priorități care nu au fost anticipate, ceea ce înseamnă venituri uh, acordate de către statele membre, atunci va trebui să găsim un mod pentru a garanta că cuvântul și angajamentul Parlamentului sunt uh, asigurate. Directorul general pentru bugete de la noi știe foarte bine că e un subiect care este foarte important pentru noi. Și acum aș dori să trec la acest instrument de ajutor de urgență, care se potrivește foarte bine în dezbatere pentru că reflectă aceste solicitări care se schimbă tot timpul și faptul că noi încercăm să anticipăm, să fim proactivi și să facem față noilor nevoi. Așa cum știți, în mod tradițional, ajutorul umanitar este oferit doar statelor terțe cu excepție, Japonia, și asta în 2011, după triplul dezastru, uh, acest termen, state terțe mai însemna și uh, state terțe sărace sau în dezvoltare. Japonia, de aceea spuneam, a fost o excepție. Uh, Însă mi-amintesc uh, de discuții pe care le aveam la vremea respectivă cu Comisia pentru Dezvoltare. Deja uh, ajutorul către Japonia a fost un semnal că lumea se schimbă odată cu schimbările climatice, extremismele uh, și devine posibil ca o țară bogată să fie confruntată cu un eveniment copleșitor care să necesite o astfel de asistență pe care noi, în mod tradițional, o oferim doar țărilor în curs de dezvoltare. Deci, facem ceva acum în contextul crizei pentru refugiați, dar convingerea mea este că avem nevoie de un astfel de instrument tocmai pentru că lumea s-a schimbat. Pentru că dezastrele naturale, oricare ar fi ele, uh, se întâmplă mai mereu și în Europa am avut uh, astfel de catastrofe uh, de câteva ori și e nevoie de ajutor. Am decis ca noul instrument pentru urgențe, chiar dacă este un răspuns imediat la lucruri pe care le constatăm zilnic, ca o reamintire tristă a ce se întâmplă. Uite, în Grecia, unde Grecia practic e sufocată de valul de refugiați. Creăm, cum spuneam, un instrument care să poată fi folosit în situații impredictibile, copleșitoare și în interiorul Uniunii Europene. Am analizat atent care poate fi temeiul juridic pentru acest instrument. Am uh, analizat articolele din tratat, 214 în special, care se referă la instrumentul de ajutor comunitar. Însă, acest articol se referă în mod explicit la state terțe, deci am putut să-l utilizăm pentru Japonia, dar nu și pentru Grecia, ca să mm, punem lucrurile foarte simplu vorbim de, prote... de instrumentul de protecție civilă, um, la care țin foarte mult, pentru că la vremea vreme am negociat acest instrument. Am avut multe dificultăți și acolo, pentru că e vorba aici doar de uh, asistență în natură. Dacă am putea extinde uh, instrumentul de protecție civilă, uh, ar fi bine ca să putem oferi și susținere financiară organizațiilor partenere. Am tras concluzia după această analiză că nu, nu putem face așa. Uh, din cauza nevoii de reacție rapidă. Protecția civilă este responsabilitate decentralizată în multe state membre. A negocia orice schimbare ar însemna să aducem la masa discuției landurile uh, germane, ar trebui de asemenea în Austria, în Spania, să ne adresăm autorităților descentralizate. Uh, deși e un instrument logic de utilizat în cazul urgențelor în Uniunea Europeană, nu poate fi um, folosit uh, dacă negocierea urmează să țină ani de zile. Concluzia noastră a fost că articolul de utilizat din tratat este 122.1 care permite decizii imediate care răspund nevoii de uh, intervenție accelerată. Și așa putem face ceea ce ne dorim. Însă acest articol se bazează uh, doar pe uh, decizia ale Consiliului. Și înțelegem că există neliniști, preocupări de partea Parlamentului într-o astfel de situație. Dacă creăm un astfel de instrument, trebuie să transmitem un semnal clar Parlamentului ca și braț al autorității bugetare. Firește veți avea un rol absolut crucial și firește vom informa și vom implica Parlamentul în fiecare etapă. Ce propunem în fond astăzi? Decizia Comisiei a trecut deja ieri prin Consiliu, Consiliul de Afaceri Generale, care l-a acceptat Crearea acestui instrument pentru asistență în situații de urgență de proporții excepționale cu consecințe umanitare grave într-unul sau mai multe state membre și când niciun alt instrument nu este disponibil pentru a interveni. E vorba de 300 de milioane pe care le oferim în acest an. Pentru anul viitor și următor vorbim de 200 de milioane. Domnul Fernandez, în mod natural, a spus ce se va întâmpla după aceea, după 2018. Uh, sperăm că motivul de existență al instrumentului uh, va dispărea? Răspunsul meu este nu, însă acum reacționăm în răspuns la criza refugiaților și să sperăm că peste trei ani vom fi într-o situație distinctă. Și că acest uh, cauză de acum nu va rămâne la fel de acută. Trebuie însă să găsim și o formulă potrivită pentru viitor și nu pot să știu ce, uh, la ce rezultat vom ajunge împreună. Am propus în cadrul primului buget rectificativ să creăm două elemente. O linie bugetară pentru prima sută de milioane noile instrumente, care va proveni din AMIF pentru moment. și știu că am alocat 400 de milioane pentru uh, schema de relocare a refugiaților. Știm că aceasta nu va absorbi în următoarele șase luni, șapte luni, suma alocată și, prin urmare, putem face ceea ce am spus. Domnul Gaier ne-a părăsit, dar mă întreba, credeți că acești bani vor fi suficienți? Estimările noastre preliminare arată că va trebui să luăm bani de la capitolul 3, de la capitolul 4 și pe măsură ce epuizăm banii de acolo, nu rămân marge. Și poate că vom ajunge în acel punct, dar nu vrem să anticipăm această discuție înainte ca timpul să fie potrivit. Al doilea element din uh, bugetul rectificativ pe care îl propunem este să oferim Europol resursele adiționale uh, Uh, pentru Centrul de Combatere a Terorismului și, dacă înțeleg bine, acest uh, lucru a întrunit susținerea Parlamentului. Iată ce am venit să vă prezint. În rezumat, motivele pentru a crea instrumentul de asistență de urgență și de ce am ales temeiul juridic pe care l-am ales în momentul de față. În al doilea rând, aranjamentele de finanțare pe care încercăm uh, să le facem în uh, bugetul rectificativ 1 și, în al treilea rând, profit de faptul că sunt aici, vă spun că bugetul de rectificativ 1 va răspunde și noilor nevoi ale Europol pe deplin justificate și iată, avem capacitatea de a da curs acestor uh, solicitări Europol. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamna vicepreședinte! Mulțumim pentru aceste precizări! Sărcina dumneavoastră nu poate fi prea ușoară. Da astfel de circunstanțe dramatice. Iată de ce e nevoie să purtăm o reflecție comună în revizuirea CFM, uh, care, iată, e o ocazie privilegiată. În fond, mai degrabă decât de a crea aceste fonduri fiduciare, acești sateliți bugetari, uh, nu putea oare adăuga o rubrică de resurse care să fie alimentată de statele membre și care să ne permită să rămânem în cadrele bugetului anual? ca bugetul anual să nu mai fie doar o tranșă anuală a cadrului financiar multianual. Domnul Fernandez are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Comisar, e realsar că trabalho Aș dori să o salut pe doamna comisar și să confirm că, într-adevăr, sarcina dumneavoastră nu e deloc ușoară. Iar uh, întreaga competență dumneavoastră onorează, încercând acum să rezolve această problemă ajutorului umanitar la granițele noastre. Când Parlamentul European trebuie să acționeze urgent, noi cerusem un cred de 150 de milioane pentru rezervă. A durat foarte mult, vom vota chiar astăzi, în această după amiază. Cum vă spuneam, vom adopta astăzi uh, această sumă de 150 de milioane și aș repeta, atunci când Parlamentul trebuie să acționeze rapid, el o face. În ce privește acest nou instrument de asistență de urgență, sigur, vom aproba acest instrument uh, Firește că îl vom adopta pentru că suntem într-o uh, situație gravisimă și chiar dacă urgența era oarecum previzibilă, iar cetățenii europeni și-ar putea pune anumite întrebări, ar putea să ne întrebe cum se face că putem oferi ajutor umanitar extern, dar că nu o putem face în interiorul frontierelor noastre. Cetățenii noștri ar putea în mod legitim să ne lanseze această întrebare și mai există pentru noi și o altă evidență. Acest instrument nu e un instrument pentru refugiați. Astăzi e un instrument care îi va ajuta pe refugiații din interiorul frontierelor noastre, dar dacă va fi necesar, va fi un instrument și pentru cei care se regăsesc într-o situație similară cu aceea refugiaților, adică într-o situație de urgență, uh, atunci când trebuie acționat extrem de rapid pentru a-i ajuta. Acest instrument nu trebuie în mod necesar integrat în buget, dar am prevăzut implementarea acestui instrument pentru trei ani, 2016, 2017, 2018, dar ce vom face mai apoi? Vom vedea. Am înțeles însă care e situația momentului, e limpe cred, pentru toți. Știm că există o problemă, o problemă de rezolvat, iar Parlamentul, vă spun, va accepta fără condiții, fără restricții acest Dar Lansăm un apel puternic Comisiei Europene. Parlamentul dorește să fie implicat, dorește să fie asociat acestor discuții. Am vorbit deja de unitate bugetară. Nu vom renunța niciodată la aceasta Parlamentul nu poate fi uh, lăsat pe margine în acest proces. Parlamentul își asumă responsabilitățile, este binevoitor și când vorbim de urgențe, Parlamentul răspunde prezent, cu promptitudine. Într-adevăr, aici e vorba de o urgență. Chiar dacă, așa cum spuneam, aceasta era oarecum previzibilă. Poate că am fi putut să acționăm mai rapid. În fine, acum reacționăm și acționăm. Și e adevărat că cel mai des reacționăm mai degrabă decât acționăm, dar putem înțelege și dificultățile. Și de ce facem așa? La nivelul statelor membre, deseori întâlnim probleme. Vorbim tocmai de fondurile fiduciare. Există diferențe foarte mari între angajamentele luate și contribuțiile reale. Iar eu cred că, din acest uh, punct de vedere, avem nevoie de garanții și că, prin urmare, trebuie să lucrăm cu bugetul Uniunii, așa încât angajamentele luate de state să se transpună în realitate. În ce ne privește, într-un timp scurt, am făcut ceea ce trebuia pentru a adopta textele Vom face tot ce ne stă în putință pentru ca mecanismul să fie adoptat. Am vorbit de etapa 1, bugetul rectificativ 1 și, sigur, există o serie întreagă de proceduri de respectat. Trebuie să adoptăm în plenară întâi bugetul rectificativ. Asta se va întâmpla în luna aprilie. Și, practic, demonstrăm astfel un lucru. Cred că dacă am avea un instrument specific care să poată fi mobilizat ori de câte ori e necesar, ori de câte ori apare o urgență umanitară, dacă am avea un astfel de instrument mobilizabil rapid, atunci ar mai trebui să așteptăm plenara, cum e cazul acum, plenara din aprilie, Uh, într-un moment în care lucrurile sunt extrem de urgente. Tot spunem, e urgent, e urgent. Și apoi vă mai spun că abia în plenarea din aprilie vom putea adopta în mod formal acest mecanism uh, care, prin intermediul bugetului rectificativ, ne vor permite mobilizarea fondurilor necesare. Asta trebuie să uh, ne pună pe gânduri, e o chestiune de responsabilitate și de credibilitate vis-a-vis -vis de cetățenii noștri cărora trebuie să le răspundem în mod eficace și concret. Mulțumim. Acum îi dau cuvântul domnului Gardia Zabal. Președinte, pues voy a ser muy rápida porque el señor Fernández... Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Fernandez a făcut niște comentarii extrem de pertinente, deci nu-mi rămâne mult de adăugat. Doamnă comisar, aveți întreg sprijinul nostru pentru acest instrument de sprijin umanitar în interiorul frontierelor uh, Uniunii Europene. Și cum a spus-o și domnul Fernandez, e urgent, e urgent, dar era și previzibil. Și e păcat, de-a dreptul regretabil, că avem nevoie de un instrument de ajutor umanitar la nivelul intern al Uniunii Europene și că acest lucru e urgent. A prevedea câteva sute de milioane de euro în fondurile AMIF pentru că există credite disponibile, știm că nu e o negociere care place Parlamentului atunci când creăm instrumente noi, considerăm că, considerăm că trebuie să existe și fonduri noi. Chiar dacă știm prea bine cât de urgentă e situația. Pare că am epuizat fondurile acolo unde ele erau disponibile. E un lucru trist. E păcat să suplimentăm atât de mult fondul AMIF și să nu-l utilizăm mai mult din cauza uh, politicii puse în aplicare pentru refugiați. Nu e vina Comisiei, nu e nici vina Parlamentului, dar statele membre au o atitudine deplorabilă vis-a-vis -vis de criza refugiaților. A încerca să găsești uh, finanțare pentru a integra refugiații e practic imposibil. Nu există niciun efort în acest sens. Grupul socialist apără crearea acestui instrument, dar printr-un control vigilent, așa încât finanțarea să fie adecvată și ca procedurile să fie respectate. Mulțumim. Doamna Toma. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim, doamnă vicepreședinte a Comisiei Europene. Suntem cu toții conștienți de nevoile și de nevoile urgente. Nu le pune nimeni sub semnul întrebării. Din potrivă, le susținem cu toate acestea. Înțelegeți ca și noi că ă, ne aflăm într-o situație bugetară tot mai dificilă. Derapăm din punct de vedere bugetar de ceva ani deja, situația nu e înfloritoare, însă atunci când e nevoie, e nevoie. Însă această inventivitate bugetară mai arată că CFM 2014-2020 nu este un cadru operațional, nu răspunde nevoilor, nu are flexibilitatea așteptată, reactivitatea așteptată, eh, nici măcar plafoanele nu răspund nevoilor în mod uh, evident și ați auzit asta din partea mai multor colegi în ce privește facilitatea pentru Turcia, Parlamentul e oarecum sătul să vadă că oricare ar fi urgența și aderarea sa la această urgență, instrumentele sunt create în exterior, că nu mai există marje, că nimeni nu vrea să recunoască acest lucru și că aceste creații bugetare sunt niște revizuiri care uh, nu-și asumă acest nume. Astfel putem trage concluzia, în orice caz e concluzia mea, că e timpul să integrăm aceste elemente într-o reală revizuire a CFM și, așa cum a spus-o președintele Comisiei pentru Bugete și eu sunt pentru, cu crearea unei rezerve de urgență care să aibă toată flexibilitatea necesară în caz de urgență sau orice altă situație, dar care să rămână în interiorul bugetului Uniunii Europene și care, deci, ar rămâne sub control fie el și a posteriori al Parlamentului European. Pe scurt, revenind la unitatea bugetară, e una din liniile de forță care se desenează aici la Comisia pentru Bugete și din punctul meu de vedere, încă o dată, justifică o revizuire CFM și v-aș întreba care sunt intențiile dumneavoastră în ce privește această revizuire a CFM și dacă aveți cumva și un calendar în acest sens. Mulțumesc. Domnul Depre. Mulțumesc, pe scurt. Eu uh, sunt perfect de acord cu inițiativa, la fel ca și grupul meu, cred că mulți dintre noi uh, sunt uh, neliniștiți de uh, întârzierea acestei dezbateri. E clar că e o prioritate absolută, s-a trenat mult prea mult. Mă bucur de asemenea de solicitarea de credite suplimentare pentru Europol. Nu am vorbit destul de asta. Uh, și de suplimentarea mijloacelor de luptă împotriva terorismului. Vedeți bine ce se întâmplă chiar și azi încă la Bruxelles, ca belgean vă spun. Uh, multe riscuri nu sunt în spatele nostru, ci <clears throat> cele mai mari riscuri se află <clears throat> înaintea noastră. Ce privește propunerea, sunt perfect de acord cu dumneavoastră și um, am înțeles că la capitolul 3 doriți o, o nouă rubrică Asta ne-ar da posibilitatea să pledăm, atunci când discutăm revizuirea CFM, pentru o aprovizionare structurală. Mai mulți colegi au spus-o deja în mod indirect, însă cred că va fi un element foarte important pentru noi în negociere. M-a interesat de asemenea uh, scurta frază uh, din text prin care spuneți că estimați că deocamdată e prematur să fie utilizată acea contingency margin, marja pentru situații neprevăzute. Și am luat notă. Uh, permiteți-mi să exprim și un regret în ce privește administrarea acestei inițiative. Vor fi create noi locuri de muncă și e vorba de forțe polițienești uh, care țin de securitatea internă. Acum avem și o prioritate de uh, securitate. Acum, ce se întâmplă? Luăm personal uh, și luăm fonduri tocmai uh, de la uh, serviciile de securitate. Și un ultim punct. La fel ca și colegul meu Fernandez, cred că atunci când există o urgență, trebuie să există uh, mijloacele de a răspunde urgenței. Cred că Parlamentul trebuie să reflecteze la niște modalități, în Parlamentele Naționale există, pentru a face în așa fel încât termenele, uh, termenele obișnuite și reglementare să mm, poată fi scurtate. Mm, e vorba de termene care au fost fixate, ne ținând seama de astfel de situații de urgență. Mulțumim. Domnul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte. Nu aș dori să repet argumentele deja prezentate. Suntem de acord cu conceptul uh, care stă la baza propunerii făcute și sunt de acord și cu o nouă rubrică creată la capitolul 3, însă uh, permiteți să mă refer la câteva puncte Întrebarea care se pune nu, este, nu, nu se referă la această, acest element nou bugetar, ci ce ne dorim să obținem prin acest nou instrument bugetar. Cred că în acest moment ideea de a dubla facilitatea a, pentru Turcia s-a delimitat tot mai clar. Inițial era vorba de 3 miliarde de euro și se pare că până la urmă Uh, se, pregătește, se pregătesc alte 3 miliarde de euro. Și aceste fonduri urmează să fie cheltuite prin intermediul unui fond uh, fiduciar, ceea ce înseamnă o nouă modalitate de gestionare a acestor bani care uh, subminează rolul de control al Parlamentului European și nu cred că există argumente pentru, pentru a evita rolul uh, Parlamentului European. La rubrica 3 putem să folosim fonduri în Europa, sunt de acord cu această idee, însă ceea ce facem acum reprezintă deja o revizuire a cadrului financiar multianual pe care l-am convenit. Este vorba, de fapt, o, de o reorientare a cadrului financiar multianual. Este un lucru evident. Însă, dincolo de, de, de acest lucru, un element implicit care pe mine mă îngrijorează foarte mult și care se, regă- se regăsește în această facilitate pentru refugiați. Se alocă 3 miliarde de euro, care în mod evident nu vor fi uh, suficienți. Apoi, uh, banii care vor fi alocați Greciei nu vor fi de asemenea suficienți. Dacă ar fi vorba de, de un, uh, o, un program specific, un obiectiv specific, programul de realocare a refugiaților, uh, aș înțelege, dar este vorba de bani care sunt uh, transferați unui stat terț, Turciei, care urmează să se ocupe într-un mod vag de refugiați. Nu cred că acesta este răspunsul de care avem nevoie. Banii trebuie să fie uh, orientați în mod uh, specific pentru a putea să îi uh, justificăm. Mulțumesc, domnul Ashworth. Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Aș dori să spun că grupul politic CR va fi de acord cu această inițiativă. Înțelegem că Comisia Europeană răspunde unei situații de criză pentru care structurile bugetare actuale sunt în mod evident insuficiente. Sunt de acord cu comentariile colegilor mai referitoare la viteza de reacție, însă aș dori să primim câteva garanții în sensul uh, existenței capacității necesare care să absoarbă această finanțare. De exemplu, există infrastructura necesară uh, la fața locului pentru că deseori vedem că sunt uh, trimiși bani cu cele mai bune intenții, însă acest lucru nu înseamnă o cheltuire a lor eficace care să permită atingerea obiectivelor pe care ni le-am stabilit. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Olbricht. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă alătur uh, remarcilor doamnei Toma, în calitate de coraportor pentru revizirea cadrului financiar multianual și sunt de acord și cu cele spuse înainte. Uh, asistăm deja la o revizuire a cadrului financiar multianual și acest lucru uh, se întâmplă deja de mai mult timp. Nu am respectat cadrul financiar multianual de la bun început. Uh, deci, um, <laughs> avem un rezumat al modificărilor uh, aduse regulam, regulamentului, pentru că în, în regulament se spune foarte clar că bugetul trebuie să fie, uh, că unitatea acestui buget trebuie să fie garantată. Întrebarea care se pune dacă acest lucru mai este valabil sau nu. Uh, se exercită un control asupra bugetului de către toate autoritățile bugetare. Uh, pentru că noi, de fapt, am, înce- am început să rediscutăm întregul sistem al Uniunii Europene, nu doar sistemul bugetar. Deci, haideți să exagerăm puțin lucrurile. Vom avea două bugete. Unul al Uniunii Europene, care va fi decis cu anumite elemente stabile, care va avea o legătură cu prioritățile noastre, un buget pe 5, 7, 10 ani. Apoi vom avea un alt buget, ceea ce înseamnă că dacă se întâmplă ceva, dacă apare o situație de criză, statele membre vor alimenta acest uh, buget, deci vor defini noi priorități, care însă nu sunt complet rupte de Uniunea Europeană. Și apoi aș dori să știu care va fi proporția între bugetul european și celălalt, uh, cel, celălalt uh, buget. Vom ajunge la o proporție cele din urmă de uh, 1 la 1? Deci, dezbaterea privind revizuirea cadrului financiar multianual devine capătă o importanță tot mai mare. Și uh, nimeni nu dorește să pună capăt acestui proces pentru că este evident că avem nevoie de el, de soluții alternative. Însă, prin deciziile pe care le luăm astăzi, influențăm deja deciziile pe care le vom putea lua mâine pentru că toate acțiunile uh, noastre de astăzi vor avea o repercusiune pe viitor. După cum a spus și doamna Thomas, ce se întâmplă cu rezervele uh, bugetare? De ce se discută cu statele membre? Poate vă aduceți aminte de discuția pe care am purtat-o cu, care am purtat-o cu domnul uh, Lewandowski. L-am întrebat de câți bani avem nevoie pentru strategia Uniunii Europeană 2020 și am ajuns foarte repede la concluzia că nu au fost alocați nu a fost alocate niciun, niciun, niciun fel de fonduri pentru această strategie. Deci trebuie să înțelegem foarte bine care sunt costurile, care sunt rezervele bugetare. Și pentru a încheia, întrebări politice, probleme politice care există în anumite state membre, inclusiv în statul în care provin eu. Ce este mai bine? Să avem un buget fix cu o rezervă clar definită sau să cerem statelor membre tot la 2-3 luni să contribuie cu mai mulți bani la bugetul Uniunii Europene. Și opinia publică va întreba, dar cât ar trebui să plătim în mod repetat? Indiferent că discutăm de situația de urgență, pentru că nu mai este o situație de urgență, ci de o transformare profundă a sistemului. Un sistem care se bazează pe o găsirea unor soluții temporare uh, și care Uh, transformă Comisia Europeană dintr-un actor într-un agent. Donc, madame... Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt. Atunci, doamnă vicepreședinte, sarcina e din nou cât se poate de delicată. Și e adevărat, avem multă considerație pentru dumneavoastră și pentru tot ce faceți, pentru noastră și echipa dumneavoastră. Dar, cum știți, noi suntem Comisia pentru Bugete și încercăm să facem o muncă inteligentă și inteligibilă. Iar noi suntem aleși de cetățenii europeni, iar dorința noastră e de a le putea explica ce facem și ce e bugetul nostru. Și vine un moment în care lucrurile sunt complet inexplicabile, ca și cum am fi undeva pe un satelit uh, și că de acolo muncim și că de acolo încercăm să dezvoltăm uh, neînțelegerea în rândul cetățenilor ce privește revizuirea CFM, uh, trebuie găsite soluții de improvizație pentru a răspunde urgențelor. Putem oare continua așa? Și de aceea întrebarea noastră e următoarea. Ministrii de finanțe, șefii de state și guvern, uh, își pun și ei aceleași întrebări? Eu mă tem că nu. Cum îi putem sensibiliza atunci? Altminte, revizuirea noastră a CFM va fi un exercițiu în care va provoca multe frustrări. Iată de ce am vrea să știm de la dumneavoastră unde se situează statele membre, ce le putem spune pentru a recâștiga unitatea bugetului. E un an excepțional, de deci ce nevoie și de resurse excepționale, ceea ce uh, domnul Juncker uh, citase el însuși. Sigur, sarcina nu e deloc ușoară, dar trebuie să încadrăm acest exercițiu. Altfel, nu mai respectăm sistemul. Mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră, stimată doamnă, și, firește, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră. Înțeleg că mai aveți și alte puncte pe ordinea de zi. Drept urmare, să încerc să fiu foarte uh, subcintă. În primul rând, lumea s-a schimbat, uh, bugetul nostru nu. Este o realitate. Și ne aflăm acum în această realitate cu un echilibru stabil care ne-a servit foarte bine în trecut cu cei care susțin uh, politica agricolă uh, comună, uh, bugetul, uh, contribuția redusă pe care trebuie să o plătească Regatul uh, Unit, de exemplu, cei care sprijină politica de coeziune și așa mai departe. Însă costurile încet încep sunt mai mari decât beneficiile aduse de acest sistem. În același timp, trebuie să uh, reacționăm foarte rapid vis-a-vis -vis de o grijă primordială a cetățenilor europeni. Și eu sunt mândră de ce am făcut până acum, pentru că împreună, uh, de la un buget destul de auster, am reușit să mobilizăm 6, 6 uh, miliarde de euro pentru a răspunde la această criză. Nu am participat la, punctul, la discutarea punctului anterior, dar vă pot da câteva exemple. Din angajamentele noastre finanțăm două proiecte, unul care asigură educația a 110.000 de copii sirieni și știm că în momentul în care copiii merg la școală, familiile lor vor fi mai puțin dispuse să plece din locul respectiv. Și apoi Există un program uh, alimentar care oferă oamenilor un card pe care îl pot folosi apoi în magazine și 750.000 de uh, oameni se vor bucura de uh, acest nou serviciu. Deci nu doar am discutat despre transferul acestor bani, dar am folosit în mod concret acest bani într-o perioadă în care, din păcate, în Europa se manifestă în continuare o cacofonie destul de mare. Într-adevăr, nu cred că există vreo regiune care să poată uh, să facă față foarte bine unui aflux atât de mare de, de oameni. Un număr de 1.500.000 de oameni, dacă se deplasează în orice zonă, ar duce la un șoc pe plan uh, local. Uh, Tocmai de aceea Comisia a încercat să stabilească bine prioritățile cărora să le aloce apoi resursele financiare. Dacă procesul de reevaluare și de revizuire a bugetului va reflecta uh, schimbarea realității, eu sper că, eu sper că da, și abordarea noastră va trebui să fie una care ține seama de interesele cetățenilor europeni. Să încercăm să găsim împreună cel mai bun uh, răspuns posibil, uh, respectând anumite parametri, anumiți parametri, cum este unitatea bugetului european și respectând anumite limite convenite deja și care nu pot fi uh, modificate uh, printr-un vot unanim. Uh, și care sunt modificările pe care le putem opera. Și vă asigur că vom explora toate posibilitățile existente pentru a asigura o mai bună uh, folosire a bugetului în urma revizuirii la jumătatea mandatului al cadrului financiar uh, multianual. Sunt de acord cu cei care s-au referit la urgențe previzibile. Deja de doi ani de zile uh, mă refeream la problemele cu care ne vom confrunta. Nu face nicio plăcere faptul că am avut dreptate. Au fost evenimente previzibile, însă, din păcate, aceasta este natura umană. Închidem ochii și așteptăm să fim, într-adevăr, loviți. Aceasta este realitatea. De ce cei care fumează se lasă de fumat doar în momentul în care au făcut cancer la plămânde și știu că acest lucru se va întâmpla la un moment dat. Este predispoziția noastră genetică și nu doresc să spun acest lucru pentru uh, a găsi scuze. Uh, în momentul în care în august criza din Grecia se agrava, în momentul respectiv Comisia a început să discute despre eventualitatea creării unui instrument de uh, sprijin uh, umanitar pentru Europa. Mulți au spus, nu, dar nu avem nevoie de așa ceva, Europa este puternică, nu are nevoie de un asemenea instrument. Însă vedem că avem nevoie de acest instrument accept uh, criticile, autocriticile pe care mi le fac, ar fi trebuit să insist mai mult de pe atunci, însă, oricum, aceasta este situația, dispunem acum de acest instrument, am fost întrebată dacă uh, îl vom folosi cât mai repede posibil, da, uh, vom lucra împreună cu 200 de ONG-uri care sunt active în, și în, în exteriorul Uniunii Europene, discutăm cu birou, Uh, Biroul Național pentru Refugiați, pentru Organizația uh, Internațională a Crucii uh, Roșii. Există multe organizații elene, cum ar fi Solidaritate Acum, care sunt prezente la fața locului și sper ca, de fapt, înainte de sesiunea plenară a Parlamentului European din aprilie, aceste organizații, având încredere în cuvântul dat de noi, să înceapă să uh, își desfășoare activitățile Uh, și o, să o să le asigur că Parlamentul nu le va uh, dezamăgi și o să le spun, um, o să le postez despre, despre discuția pe care am purtat-o acum. Și aș dori să vă promit că vom, ne vom gândi la cum putem uh, implica mai mult uh, Parlamentul în controlarea acestor instrumente care vă îngrijorează în acest moment. Aceste instrumente vor exista în continuare. Trebuie să recurgem la toate posibilitățile care ne permit să răspundem la uh, prioritățile uh, neprevăzute uh, dinainte. Cu toată lumea știe, toată lumea știe că în bugetele, că în bugetele naționale există uh, conturi extra bugetare. Este o lume nouă în care pășim acum și trebuie să vedem cum uh, uh, oferim Parlamentul European uh, dreptul, prerogativa de control bugetar care îi revine. Și în fine, un lucru de care ar trebui să fiți foarte mândri, vă aud când insistați de fiecare dată că avem nevoie de un grad mai mare de flexibilitate. Și da, datorită dumneavoastră uh, este posibil acest lucru. Și aș dori să transmit acest mesaj uh, Parlamentului. Uh, din punctul de vedere al situației bugetare, este posibilă datorită eforturile dumneavoastră și sper că sunteți mândri de această contribuție. Mulțumim. Domnule raportor general, doriți cuvântul pentru un ultim comentariu? Foarte, foarte pe scurt, domnule președinte, aș dori să spun că uh, atunci când e urgent, Parlamentul se mișcă foarte repede, se iau bani din ajutorul de urgență pentru un virament pentru refugiați. Acum două zile am primit cererea, îi vom da curs astăzi și încă ceva. Doamna comisar poate uh, să conteze pe sprijinul nostru în aceste lupte, dar și noi am, voi, am dorit să ne bucurăm de sprijinul Comisiei. mi amintez de anumite reuniuni în care ne-a fost foarte greu să obținem flexibilitate fără buget, pentru bugetul 2016 și fără ea am fi avut un haos. Dar toate grupurile politice și Parlamentul au dreptate dinainte. Mulțumesc. Da, cu mare febrilitate așteptăm raportul colegului nostru în 4 aprilie la Comisia de Bugete, care va fi votat în 11 aprilie și dacă totul se întâmplă bine, în plenară vom vota în 13 sau în 14. Mulțumim foarte mult, doamnă vicepreședinte. Aveți uh, mai mult uh, decât uh, simpatia noastră, aveți încurajările noastre și vă durăm succes. Dragi colegi, am spus că punctul 5 e cu uh, semnul întrebării proiecte pilot și acțiuni pregătitoare în bugetele 2016 și 2017. Însă îi dau cuvântul domnului Fernandez, care are o conversație privată cu domnul Böge. Oui, monsieur le rapporteur général. Oui, vous a, comme vous avez dit que c'est... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Așa cum, dacă am înțeles bine, eu credeam că vom discuta după masă subiectul meu, uh, e, mă, mă relaxam, dar în orice caz voi fi foarte sucint. Avem 90 de proiecte pilot și de acțiuni pregătitoare care au fost adoptate 63 de proiecte pilot și 27 acțiuni pregătitoare. Mă refer la bugetul pentru anul 2016. În ce privește proiecte pilot, e vorba de 39,8 milioane de euro, acțiuni pregătitoare 28,1 de milioane de euro. Proiectele merg de la 700.000 de euro până la 3.000 de euro în credite de angajament. Mă refer la uh, proiecte pilot și acțiuni pregătitoare și 500.000 de euro și 2 milioane în ce privește plățile. Comisia a prezentat primul său raport de punere în aplicare în 4 martie. Al doilea raport e așteptat pentru sperăm că va fi prezentat împreună cu proiectul de buget pentru 2017 toată lumea e la curent uh, cu celelalte aspecte, dar dacă există îndoieli, sunt aici pentru a răspunde la ele. Mulțumesc, domnul Gaier. Cum stau lucrurile pentru 2017? <clears throat> Genauso. Exact la fel. Să încurajăm. Minunat, spune președintele. Dacă am avea și mai mulți bani, ar fi chiar și mai bine, pentru că avem proiecte pilot care pot să se transforme în acțiuni pentru Uniunea Europeană. Și poate că ar trebui să revizuim uh, fondurile promise și să nu uităm care sunt și datele pentru depunerea amenda, uh, uh proiectelor pilot și acțiunilor pregătitoare. Mulțumesc raportorilor care au dat dovadă de claritatea cu care ne-au obișnuit. Aș dori să știu dacă sunt întrebări. Nu. Ne oprim aici. Am epuizat ordinea de zi pe această dimineață. E adevărat că am petrecut mult timp pentru uh, Turcia, dar e vorba totuși de subiecte foarte importante pe care le-am discutat. Întrebări cărora trebuie să le dăm răspunsul. Mulțumesc, suspendăm ședința și ne întâlnim în această dupămasă la ora 15.